de confidențialitate ne-ar pune într-o situație foarte dificilă, dar sunt convins că mă bucur de înțelegerea dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule de Hucht. Vă comunic faptul că cinci moțiuni de rezoluție au fost depuse și cu, acest lucru, cu aceasta am încheiat discuția. Se va vota mâine la orele 12. Și, dragi colegi, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de întrebare orală către Comisie privind regulamentul privind aplicarea unui sistem de preferințe tarifare generalizate. Uh, autorii acestei întrebări sunt un număr de șase. Și în primul rând dau cuvântul domnului Daniel Caspari pentru două minute. Colegi. Stimate colegi, stimați colegi, stimate domnule comisar, prin sistemul GPS, uh, Uniunea Europeană oferă acum uh, unui număr de 167 de state în curs de dezvoltare să aibă acces la sistemul nostru. Există și sistemul SPG Plus uh, pentru anumite state care îndeplinesc anumite condiții. De la 1 ianuarie 2012 va fi nevoie de o nouă reglementare pentru că cea veche expiră. Și uh, dacă vrem să ne rezervăm timpul necesar <coughs> pentru uh, două lecturi, atunci trebuie să începem cu aceste demersuri. Ne așteptăm din partea Comisiei să ne prezinte un proiect cât mai repede posibil, pentru că nu vrem uh, să luăm o decizie sub presiunea timpului și este nevoie și de o evaluare a sistemului existent. Va trebui să dispunem de date în legătură cu modul în care vechiul sistem s-a dovedit sau nu a fi eficient, a furnizat sau nu facilități comerciale statelor partenere. Oare statele uh, potrivite au și putut profita în urma acestui sistem de preferințe tarifare generalizate? Pentru că Qatarul are un uh, venit uh, per capita mai mare decât state membre ale Uniunii Europene. Și atunci mă întreb de ce trebuie să beneficieze de un asemenea sistem. Cred că toate aceste aspecte trebuie analizate în mod critic și invit toți colegii din toate grupurile politice în legătură cu votul de mâine să uh, păstrăm rezoluția așa cum a fost ea concepută în proiectul inițial. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Caspari și dau cuvântul domnului David, Martin pentru două minute. Thank you, President. Like Daniel Mulțumesc, domnule președinte. Ca și Daniel Caspar, salut uh, cele trei regime preferențiale pe care le avem în, în momentul de față, SPG+, SPG uh, și orice în afară de arme. E adevărat că 170 176 de țări ar trebui să aibă acces preferențial și uh, poate și un acces mai bun prin intermediul sistemului SPG+, asta în schimbul implementării unui număr de 27 de convenții internaționale care vizează drepturile omului, standardele de muncă, dezvoltarea durabilă și buna guvernanță. Dar în același timp așteptăm din partea acestor țări beneficiare să își respecte angajamentele în baza acestor convenții. Dacă aceste uh, state nu vor aplica aceste angajamente și nu vor respecta aceste acorduri, atunci vor pierde condițiile preferențiale de care beneficiază în baza sistemului SPG+. De, dar uh, salut uh, faptul că a fost investigată uh, cazul Sri Lankei pentru încălcarea acestor angajamente asumate. Mă întreb uh, care este situația în ceea ce privește Columbia. Vrem să investigăm acest lucru, așa cum am făcut și în cazul Salvadorului, unde am decis să până la urmă că nu se impun măsuri. În viitor, Uh, Parlamentul ar trebui să aibă posibilitatea să solicite investigarea respectării acordului SPG+. În al doilea rând, Parlamentul a solicitat un raport cu privire la stadiul implementării uh, acordurilor internaționale pentru beneficiarii actuali ai sistemului SPG. Pe de altă parte, ne-ați uh, promis că veți veni cu un astfel de raport până în iunie. Sper că acest lucru va fi posibil mai devreme. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Rinaldi, 3 minute. Mulțumesc, uh, domnule comisar, dragi colegi. Uh, Iată că încă de la începutul noi legislaturi ne-am confruntat cu chestiunea suspendării uh, SPG Plus și mai ales uh, dacă ne-am întrebat dacă se va aplica sau nu acest mecanism față de două țări, Sri Lanka și Columbia. În primul caz s-au făcut erori chiar grave uh, de către o țară care ar fi Sri Lanka. Bine, această țară tocmai a ieșit dintr-un îngrozitor război civil, deci are circunstanțe atenuante. Uh, din punctul meu de vedere, Comisia a acționat în grabă aici, uh, deci ne-a prezentat foarte rapid propunerea de a suspenda SPG+. Însă, la Consiliu, Sri Lanka nu a, mai, nu a avut pile și comisia a fost luată. În ce privește Parlamentul European, acesta nu a jucat niciun rol, nimeni nu ne-a solicitat părerea. În cazul Columbiei, e vorba de o țară care trebuie să lupte împotriva unei uh, gherile interne și unde, sigur, sunt încălcări ale drepturilor omului și sunt asasinate frecvente ale sindicaliștilor. Până acum, comisia nu s-a exprimat în legătură cu deschiderea unei anchete, ci uh, în continuare uh, are inter intenție de a încheia acordul de liber schimb, cu care eu sunt de acord. Știm că la Consiliu unele guverne protejează activ interesele autorităților columbiene și, încă o dată, rolul Parlamentului European a fost zero. Nimeni nu a întrebat, nu a cerut părerea Parlamentului, care totuși zi de zi uh, emite păreri contrare. Uh, nu s-a făcut niciun studiu de impact în niciunul din aceste două cazuri în legătură cu consecințele economice uh, ale, ale unei posibile suspendări, dar în toată această incoerență există un element comun, rolul marginal al Parlamentului European. Și totuși e vorba de decizii eminamente politice, nu tehnice cred că situația e inacceptabilă. Așadar, există necesitatea de a se aplica un nou regulament profitând de uh, termenul uh, 2011, după cum ne demonstrează aceste două cazuri concrete. Totuși, între timp, am putea discuta de ce se întâmplă în uh, aceste luni în aceste două țări. De exemplu, ar fi interesant să știm care e pragul de încălcare a drepturilor omului pe care Comisia crede că nu poate fi încălcat pentru a putea deschide o anchetă în Columbia sau în alte țări sau ce măsuri concrete uh, ia guvernul Sri Lanka, cum ar fi suspendarea legii marțiale, sau ar trebui să ia pentru a nu uh, se prelungi suspendarea. Noi uh, solicităm, domnule comisar, o nouă propunere, eventual până în luna iunie, pentru criterii clare de eligibilitate a țărilor beneficiare, ținând cont de faptul că SPG e un instrument de dezvoltare și că în lista țărilor beneficiare avem niște țări care nu prea sunt uh, pe cale de dezvoltare. Apoi, aplicarea celor 27 de convenții ale Organizației Internaționale a Muncii în țările beneficiare, transparența anchetelor și modul în care sunt acestea desfășurate, un mod de evaluare de impact a SPG și o comunicare către Parlament. Și după cum spunea colegul Martin, rolul Parlamentului în caz de suspendare, rol care trebuie să fie uh, deplin, pentru că este vorba, după cum spuneam, de o decizie eminamente politică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rinaldi, și acum, pentru două minute, are cuvântul doamna Kill Nielsen. Domnule președinte, dezbaterea noastră de astăzi este motivată de trei aspecte în ce privește sistemul de preferințe generalizate. În primul rând, regulamentul expiră pe 31 2011, iar Parlamentul European trebuie să-și exercite eh, competențele care incumbă din tratatul de la Lisabona și eh, sper să putem eh, lua o decizie nouă eh, pe care să o pregătim până în iunie 2010. Trebuie să știm în baza căror criterii trebuie să elaborăm cine controlează cele 27 de convenții internaționale care sunt legate de acest sistem SPG+ trebuie să uh, contribuie oare SPC Plus la diversificarea producției, la condiții de muncă demne sau se lucrează în continuare cu contracte de muncă pe scurtă durată și um, există um, producție în principal pentru export. Nu știm care sunt de fapt aceste aspecte. Noi ne dorim să existe un control democratic, să existe o cercetare în acest domeniu. Trebuie să ne gândim la situația lamentabilă legată de Colum- Columbia, pentru că acolo drepturile omului sunt uh, în mod grav încălcate. Trebuie ca Uniunea Europeană să apere valorile pentru care se angajează și uh, trebuie să vedem cum procedează propriile noastre multinaționale, companii multinaționale. Noi trebuie să stimulăm, uh, evident, un acord uh, cu Columbia, dar acordul de liber, liber schimb cu Columbia a dus la rezultate uh, grave în ce privește situația țăranilor și lucrătorilor din această țară. Mulțumesc, iar acum pentru două minute domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul prin care Uniunea Europeană acordă tratament preferat preferențial pentru anumite țări este în vigoare din 91 și s-a dorit a fi un uh, mecanism pentru a stabili un echilibru între țările dezvoltate și cele mai sărace și pentru a contribui la dezvoltarea durabilă. Însă, vis-a-vis -vis de aceste priorități, uh, s-a dovedit a fi un eșec pentru că Uniunea Europeană a încurajat uh, corporațiile transnaționale care și-au utilizat resursele pentru a duce la uh, delocalizarea uh, unor întreprinderi, cauzând în țările respective multe distrugere. Fac referire la un document al Comisiei publicat acum uh, trei luni în ceea ce privește poziția Uniunii Europene într-o lume globală. Însă trebuie să vă întreb, domnule de Cucht, cum anume să mai putem avea încredere când abia acum uh, trei luni v-ați înclinat în fața unor uh, fonduri speculative și ați predat uh, clasa muncitoare a Greciei la îndemână acestor uh, criminali. Și acum ne întrebăm care este situația cu uh, oamenii săraci din afara granițelor uh, Uniunii Europene când este vorba de astfel de tratate. Noi trebuie să ne îngrijim ca acordurile internaționale ale Uniunii Europene să protejeze drepturile uh, muncitorilor și drepturile omului. Acest lucru trebuie să fie clar și în ceea ce privește tratatul cu Columbia. Pentru că guvernul de acolo este vinovat de cele mai odioase crime, așa cum s-a constatat prin uh, descoperirea unui uh, mormânt uh, colectiv acum uh, recent. Însă politicile uh, guvernului uh, din Columbia continuă să încalce drepturile lucrătorilor din acea țară. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kamal, două minute. Thank you very much, uh, Mr. President. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Cred că înțelegem toți că dacă ne, scopul sistemului SPG era să integreze țările mai sărace în sistemul comercial global și să, re, să soluționeze unele din dezechilibrele globale între țările sărace și cele bogate. Eu am multe rude și uh, prieteni în aceste țări sărace și spun că nu, nu trebuie să facem altceva decât să vedem ce se întâmplă cu guvernarea din aceste țări, cu monopolurile de stat, cu corupția. Și uh, e greu pentru ei să importe materialul necesar pentru valoarea adăugată și mulți cetățeni ai acestor țări nu au acces la bunuri și servicii care aici uh, în Uniunea Europeană sunt privite ca un drept uh, de necontestat. Dar hai, haideți să recunoaștem că cel mai bun mod de a scoate oamenii din sărăcie e să uh, ajutăm întreprinzătorii care creează locuri de muncă, creează uh, bogăție. Pe durata negocierilor, acordurilor de parteneriat, mulți, mulți parlamentari au fost îngrijorați în legătură cu o abordare unică a Comisiei. Pe de altă parte, eu am fost îngrijorat în legătură cu afirmația Comisiei că e vorba și de integrare regională și de exportare a modelului Uniunii Europene, dar când am solicitat uh, informații în legătură cu unele cazuri specifice ale unor țări ACP, mi s-a spus că lor nu li se va aplica SPG Plus pentru că au încălcat anumite uh, convenții și nu se califică pentru ajutorul SPG Plus. Sigur că pe viitor trebuie să fim mai flexibili în legătură cu uh, acordarea SPG+. Putem uh, acum sau să impunem sancțiuni celor care nu respectă standardele sau să continuăm dialogul pentru a ne asigura că se îmbunătățesc condițiile în aceste țări și să înțelegem că Roma n-a fost construită într-o singură zi și nici Europa nu și-a căpătat peste noapte aceste standarde de bunăstare. După cum spuneam, mai bine să ajutăm întreprinzătorii din țările acestea decât să le închidem ușile în față. Mulțumesc, mulțumesc domnule Kamal și acum are cuvântul uh, domnul comisar de Hucht pentru a răspunde. Thank you, uh... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul actual SPG expiră pe 31 decembrie 2011. Comisia lucrează deja la o revizuire a regulamentului actual și va supus unei consultări publice. De asemenea, ă, se va face un studiu de impact al fostului regulament. Noi sperăm ca în ă, primul sfert al anului 2011 să fie gata acest proiect. Spuneam că pe 31 decembrie 2011 expiră actualul regulament. Evident că trebuie să evităm situația în care toți beneficiarii fostului sistem de preferințe tarifare generalizate să-și piardă uh, posibilitățile de care au dispus până acum în ianuarie 2012 dacă noul regulament nu va fi implementat. Noi uh, trebuie să creăm garanția ca beneficiarii SPG-ului să nu fie lăsați în afara posibilității de cooperare cu noi. Am notat o serie întreagă de preocupări din partea dumneavoastră în legătură cu modul în care Comisia monitorizează situația din statele beneficiare. Criteriile principale ale SPG Plus erau ratificarea celor 27 de convenții în legătură cu drepturile omului, dezvoltare durabilă, bună guvernanță. Comisia trebuie să monitorizeze modul în care toate statele beneficiare respectă prevederile acestor acorduri. Bineînțeles că trebuie să facem această analiză într-o manieră obiectivă, ne bazăm monitorizarea și evaluarea implementării uh, sistemului SPG Plus pe rapoartele pe care le primim de la organizații internaționale, ONU, Organizația Mondială a Muncii, alte organisme. Pentru că în felul acesta ne vom putea baza în procesul de revizuire pe uh, unele observații obiective. Dacă rapoartele conțin informațiile în sensul că criteriile din sistemul SPG Plus nu au fost respectate în totalitate, vom analiza starea de fapt și vom propune măsuri de îmbunătățire. Aceste instrumente de investigare uh, Ehm, vor fi folosite de câte ori ele se vor dovedi a fi justificate. Dar trebuie să ne gândim și la impactul relațiilor noastre generale cu anumite state. Cum obiectivul sistemului SPG Plus eh, sunt legate de eh, a facilita Um, altor state posibilitatea să participe la schimburile mondiale. Noi uh, trebuie să cooperăm cu instituțiile internaționale de monitorizare pentru a constata care sunt încă neregulile și lacunele și să vedem care este cea mai bună abordare pentru îmbunătățirea lucrurilor. Eu sunt dispus să am o dezbatere amplă cu dumneavoastră în legătură cu SPC și SPC Plus în mod special pentru a stabili criteriile pentru SPC Plus și uh, ale modului de monitorizare, inclusiv din partea Parlamentului European. Noi vom respecta în revizuirea sistemului toate procedurile uh, conform noului tratat. Mulțumesc domnului comisar de Gucht și uh, acum intervenții din partea grupurilor politice. Pentru două minute are doamna Andrichene cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În urma celor prezentate de colegul nostru de Casper, aș dori să subliniez câteva puncte. Uh, Intrarea în vigoare a tratatului de la uh, Lisabona reformulează din temelia rolul Parlamentului European în ceea ce privește politicile în domeniul comerțului. Așadar, uh, Parlamentul va beneficia de mai multe pârghii în ceea ce privește luarea deciziilor. Domnule comisar, aș dori să priviți în mod favorabil rolul uh, sporit al Parlamentului în domeniul de care răspundeți. De aceea, Vă ruga să ne furnizați o listă a țărilor beneficiare a acestor uh, sisteme preferențiale SPG, SPG+. De asemenea, v-aș dori să ne arătați dacă țările beneficiare respectă cele 27 de condiții impuse de Organizația um, Internațională a, a Muncii și dacă se monitorizează respectarea acestora, pentru că și noi am dorit să contribuim în acest sens. În uh, proiectul de raport pe care îl vom vota mâine, solicităm redactarea din partea Comisiei unui uh, nou acord APS Și în final, vis-a-vis -vis de cele menționate în privința Columbiei de alți colegi. Columbia este o țară importantă în uh, regiunea sud-americană și nu putem neglija progresele făcute de această țară în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Nu cred că e nevoie să umilim această uh, Uh, țara acum că a făcut aceste progrese, ci să încurajăm în adoptarea unei legislații mai bune. Mulțumesc. Are cuvântul două minute, domnul Moreira. comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. E foarte frumos când uh, domnul comisar ne dă garanții conform cărora uh, ne va prezenta în curând o inițiativă legislativă prin care se va încerca revizuirea sistemului acesta de preferințe tarifare generalizate. Și astfel, uh, procesul de adoptare a legilor, a legilor va include și Parlamentul Însă trebuie spus că acest sistem trebuie să fie revizuit pentru că, în primul rând, e un instrument uh, menit să impulsioneze dezvoltarea în uh, țări care au nevoie de accesul la piețele europene fără niciun fel de reciprocitate. E vorba de un sistem care se dorește a îmbunătăți și buna guvernare și respectarea drepturilor omului în aceste țări. Scopul său este de a stabili condiții pe care țările beneficiare să le îndeplinească. Din aceste motive, instrumentul are nevoie de revizuire, pentru că susține comerțul, susține dezvoltarea și susține respectarea drepturilor omului. Cu toate acestea, revizuirea în cauză trebuie să, uh, țină, să ia în considerare evaluările care au fost făcute în, uh, în ultimii ani și, de asemenea, să uh, îndeplinească și următoarele cerințe. În primul rând ar trebui să mențină natura temporară a um, acestui sistem de preferințe generalizate pentru că acestea să poată fi eliminate în momentul când nu vor mai fi necesare. De asemenea, trebuie să uh, consolideze diferențierile între țările beneficiare bazându-ne pe nivelul lor de uh, dezvoltare și de competitivitate și, în ultimul rând, trebuie să îmbunătățească mecanismele de monitorizare pentru a ne asigura că țările beneficiare respectă, uh, că țările respectă condițiile necesare pentru a fi eligibile pentru SPG, mai ales în ce privește respectarea drepturilor omului. Și în final, domnule comisar, cred că ar fi o idee bună să luați în considerare de opiniile Parlamentului European încă de la începutul sistemului legislativ. Mulțumesc și acum domnul Papa cu sfătul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Tratatele care eh, decurg din sistemul SPG constituie o excepție eh, față de tratamentul vis-a-vis -vis de statele eh, defavorizate. Se adresează unor state care nu au neapărat nevoie de asemenea eh, sisteme preferențiale. Noi trebuie în noile acorduri să ținem seama de situația economico-financiară a diferitelor țări și să ajutăm în primul rând statele mai puțin dezvoltate. Prima revizuire va trebui din acest punct de vedere să reechilibreze situația, să elimine dezechilibrele care au fost constatate în aplicarea sistemului până în clipa de față. Politica noastră comercială, condiționalitatea trebuie să permită să uh, impunem o mai bună guvernare mondială și să îmbunătățim lucrurile acolo unde ele sunt necesare. Există o nouă dimensiune eh, socială, trebuie să respectăm eh, demnitatea umană, dezvoltarea eh, democrației, iar Parlamentul European trebuie să se implice într-un mod activ în revizuirea sistemului și trebuie să uh, ur- poată urmări de asemenea respectarea regulilor în țările care sunt beneficiare ale sistemului. Mulțumesc domnului Papastancos, domnul Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, știm cu toții că sistemul SPG este unul bun, iar sistemul SPG Plus unul foarte bun. Și trebuie să facem totul pentru a garanta această extindere, de aceea avem uh, nevoie de un o propunere pe care să o putem discuta în Parlament. Eu cred că față de sistemul SPG Plus putem să introducem și câteva îmbunătățiri. Permiteți-mi să enumer 5 astfel de puncte. În primul rând, cine constată punerea în aplicare a celor 27 de norme, nu doar formal, ci în realitate, în practică. Este doar sarcina ILO, a Organizației Internaționale pentru Muncă, sau există și o comisie? Cum anume este implicată în al doilea rând și societatea civilă? Eu personal mi-aș dori ca la evaluarea respectării acestor norme să poată fi implicată și societatea civilă din respectiva țară, așa cum am convenit în recentul tratat cu Corea. În al treilea rând, cine uh, răspunde atunci când se constată probleme? Eu cred că Parlamentul trebuie implicat aici, pentru că uneori am senzația că Consiliul are alte interese decât uh, efectuarea unor investigații. De aceea cred că și Parlamentul trebuie să aibă dreptul să solicite astfel de investigație de respectarea normelor. Sigur că avem nevoie de norme um, mai clare pentru pașii următori, dar în detaliu cred că vom avea ocazia să mai discutăm acest lucru. Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, doamna Man, două minute. Domnul Man, pentru... Mulțumesc, domnule președinte. Această uh, formă modernă de uh, asistență pentru dezvoltare trebuie să uh, creeze accesul statelor în curs de dezvoltare la piețele uh, statelor industrializate. Dar uh, tot mai des și convenții uh, în cadrul ONU și Organizației Mondiale a Muncii au fost semnate. Noi însă nu cunoaștem rezultatul acestor criterii. Dacă există în continuare în aceste țări sclavagism, Uh, exploatare, dacă nu se respectă valorile noastre în aceste state, oare nu uh, ar trebui să luăm măsuri? Pe de altă parte, în relațiile noastre cu China, Uh, nu uh, trebuie să insistăm asupra îmbunătățirii situației drepturilor omului. Mâine este Ziua Internațională a Tibetului. Sute de mii de oameni vor ieși pe stradă să protesteze. Noi trebuie să arătăm solidaritate cu oamenii care nu pot să beneficieze de autonomie privind uh, limba maternă, propria cultură, respectarea propriilor tradiții. Noi trebuie să uh, ținem seama de criteriile care sunt importante pentru noi și să fie introduse în catalogul de criterii al SPG. Mulțumesc domnului Mann, iar acum uh, domnul Gianluca Susta. Presidente, domnule președinte. Aceasta este o ocazie importantă pentru a reafirma înainte de toate importanța acestui sistem de preferințe tarifare generalizate. Sistemul de bază uh, SPG Plus și sistemul de bază SPG sunt uh, legate de re, uh, reducerea sărăciei și, cu, și de respectarea drepturilor omului. Și încălcarea acestor principii elementare de conviețuire au uh, făcut ca recent Uniunea Europeană să revoce beneficiile tarifelor uh, preferențiale uh, Sri Lanka după o anchetă a Comisiei Executive. Nou cadru instituțional trebuie să implice și Parlamentul pe deplin în acest proces legislativ care modifică legislația în vigoare. Ne dorim așadar uh, să fie vorba de o revizuire uh, în detaliu, conform uh, procedurii uh, prin care se revizuiesc normele care au lacune, mai ales în domeniul anchetelor. De aici, rezoluția comună și eficacitatea regulamentului depinde de eficacitatea și de obiectivitatea uh, um, criteriilor pe care se bazează. Într-o Europa în care marea majoritate a cetățenilor nu este de acord cu exportarea democrației prin uh, forța armelor, Ajutorul către comerț este un vehicul esențial pentru uh, difuzarea principiilor de conviețuire bazate pe respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Această datorie ne reamintește exigența de a nu avea o atitudine laxă, dar și de a evita să dăm sentințe uh, grăbite și uh, inapelabile. Să nu condamnăm, de exemplu, Columbia. De aceea nu sunt de acord cu uh, atitudini foarte severe și univoce ci uh, mă exprim în favoarea unei monitorizări obiective a tuturor uh, situațiilor problematice în spiritul normelor în vigoare și în conformitate cu principiile pe care vrem să le punem la baza revizuirii legislative pe care le invocăm. Mulțumesc! sala Salafranca Urachi. Mulțumesc acum domnul Salafranca, dar văd că nu este de față, așadar dau cuvântul vorbitorului următor, domnul Fielner, are cuvântul două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar. Acest uh, acord pe care îl discutăm astăzi reprezintă un bun instrument pentru că unele dintre cele mai sărace țări ale lumii pot astfel exporta mai ușor spre Europa. De aceea este important ca acest instrument să funcționeze în continuare, pentru că multe dintre aceste țări și-au construit strategia economică pe baza acestui instrument. Nu avem nevoie acum de o dezbatere cu privire la diversele principii ale acestui instrument și trebuie să avem în vedere scopul prioritar și anume combaterea sărăciei în lume. Sigur că acest sistem de uh, preferențial este și un bun instrument pentru a face presiuni asupra unor state pentru a respecta anumite convenții și drepturi ale omului, dar nu trebuie să uităm că obiectivul principal este dezvoltarea. Statele care nu respectă această convenție nu vor mai beneficia de preferințele tarifare, dar trebuie să avem în vedere și echilibrul. Pentru că o țară care nu mai beneficiază de posibilități de export, oricum nu va mai uh, respecta uh, respectivele convenții. Între drepturile omului locuri de muncă și sărăcie, între aceste trei uh, lucruri există o strânsă legătură și fără locuri de muncă poate fi mai greu combătută corupția. De aceea aș dori să știu cum anume privește domnul comisar această uh, situație. Retragerea acestui sistem uh, preferențiar nu duce oare la pierderea locurilor de muncă? Iar unele dintre statele de cărora li se cere acum uh, punerea în aplicare a celor 27 de criterii ILO, aș vrea să știu dacă cele 27 de state ale Uniunii Europene au ratificat toate aceste convenții. Și este puțin probabil. Trebuie să avem în vedere și acest lucru atunci când cerem altora acest lucru. Trecem acum la sistemul catch the eye, a intervențiilor spontane. Domnul Niculescu dorește să intervină un minut. Vă mulțumesc. Simplă pentru domnul comisar. Potrivit regulamentului 732, statele care doresc să obțină condițiile preferențiale în cadrul sistemului sgp au posibilitatea de a depune cereri până la sfârșitul lunii aprilie a acestui an. având în vedere că termenul final se apropie doresc să întreb pe domnul comisar în măsura în care dispune de această informație ce state au aplicat până în prezent? dacă este oportun să acordăm condiii prefereniale unor noi state când ne pregătim să schimbăm criteriile necesare i de asemenea mă asociez colegilor care au subliniat că parlamentul european ar trebui consultat în uh, aplicarea sistemului generalizat de preferine. da Văd că mai sunt vorbitori înscriși pe... Dar e vorba de o eroare, pentru că domnul Salafranca și domnul Fielner nu mai vorbesc și acum are cuvântul așadar domnul De Hucht. Mulțumesc! Mi s-au pus diverse întrebări în legătură cu Sri Lanka și în legătură cu Columbia. Într-un caz, la, în cazul Sri Lanka, am hotărât să avem o anchetă, să luăm o decizie și în cazul Columbiei nu. În cazul Sri Lanka, Atenția Comisiei a fost atrasă în legătură cu uh, rapoarte și uh, declarații din partea ONU și din alte surse relevante, inclusiv ONG-uri care indicau faptul că Sri Lanka nu aplica uh, convenții de protecție a drepturilor omului, mai ales, uh, de exemplu, Convenția privind drepturile civile, Convenția împotriva torturii și tratamente inumane sau degradante și nici Convenția privind drepturile copiilor. În legătură cu cazul uh, Sri Lankai, uh, guvernul a negat existența problemelor și nu a cooperat uh, la desfășurarea anchetei. Acum, în cazul Columbiei, uh, rezultatele monitorizării ONU și Organizației Mondiale a Muncii au arătat că sunt semne de întrebare în legătură cu implementarea unora din convențiile uh, ONU și Organizației Mondiale a, Internaționale a Muncii, dar este de asemenea clar că Columbia a colaborat cu aceste organisme și a adoptat schimbările necesare și că guvernul a luat măsuri pentru a-și îmbunătăți implementarea și a-și uh, modifica legislația. Există un dialog în desfășurare între Columbia, ONU și Organizația Internațională a Muncii. În legătură cu întrebarea adresată mie de domnul Moreira, aș dori să vă spun că puține din reglementările că în legătură cu reglementările SPG încercăm să găsim un echilibru între diverse solicitări formulate. Ni se cere să facem acest lucru cât mai repede posibil și o vom încerca să-l facem. Uh, ni s-a cerut o evaluare de impact și, dar doar în luna iulie acestui an vom primi datele de evaluare a SPG pe 2009. Sigur, uh, vom consulta, ne vom consulta și cu Parlamentul European și vă reamintesc angajamentul asumat în fața Comisiei INTA la momentul audierii, dar și după aceea să le furnizez, să vă furnizez un calendar al propunerilor legislative uh, care vă va fi prezentat în următoarele luni și știm, știu că ne vom uh, revedea și mâine și vom încerca să avem o soluție concretă pentru ca Parlamentul European să poată discuta deschis diferitele dosare, sigur și inclusiv uh, nou regulament SPG, Uh, și în legătură cu noile sisteme care vor fi introduse din luna aprilie. Mulțumesc, mulțumesc domnule comisar de Hucht. Vă anunț că au fost, depus două, au fost depuse două moțiuni de rezoluție. Uh, cu aceasta am încheiat discuția și se va vota mâine la orele 12.